își mențină propunerea. Astfel se încheie această sesiune de voturi. Vă mulțumim. Iar acum uh, vor începe explicațiile de vot. Sulla relazione dell'onorevole Busuttil. În legătură cu raportul domnului Busuttil, în ceea ce privește acordul între Uniunea Europeană și Barbados. Explicație de vot de un minut de dom- din partea domnului Masipa Hidalgo Antonio. Aveți cuvântul. Președinte, nu, no am enterado muy bine. Se ref- Domnule președinte, v-ați referit la mine? Este vorba acum de expunerea motivelor pentru vot. Da, aveți uh, un minut la dispoziție pentru a ne oferi explicația dumneavoastră. Dar vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește Bahamas, Barbados, uh, Seychelles, am votat, sunt de acord cu, cu demontarea acestor poveri, po, uh, poveri uh, birocratice. Din păcate, zgomotul este prea mare în sală, prin urmare, colegii nu, nu pot să ia cuvântul. V-aș ruga frumos să fiți mai liniștiți. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare că e un fapt pozitiv acela că povara administrativă este scăzută în momentul de față. Sunt încântat de faptul că totul se bazează pe reciprocitate. Dați-mi voie să-mi exprim respectul vis-a-vis de aceste state suverane, prietene, partenere. Este important faptul că relația noastră este una prietenească și consider că ar uh, trebui ca aceste state parteneri să uh, lupte de asemenea împotriva paradisurilor fiscale. Aceasta este o temă pe care am pus-o deseori în discuție. Paradisurile fiscale au contribuit mult la criza financiară cu care ne confruntăm. Poate s-ar putea face mai multe lucruri în acest sens. Aceste paradisuri fiscale active ar trebui să fie baricadate oarecum. Însă să ne amintim de cazul Goethe din Spania. Acolo nu era vorba despre Uh, corupție doar, ci și despre fraudarea capitalului. Cred că ar trebui să folosim acest prilej. Consiliul și Comisia erau aici în sală uh, ar trebui să trecem la o vaccinare împotriva paradisurilor fiscale. Trebuie să fim cât se poate de radical când vine vorba de combaterea acestor uh, zone. Vă mulțumim, domnule Masiv. Vă mulțumim pentru explicația dumneavoastră. Domnul Sikierski are acum cuvântul. El se va referi la raportul domnului Coelho. Mecanismele de evaluare pentru, în vederea monitorizării aplicării achiului Schengen. Vă rugăm. Nadanie nowej jakości obszarowi większości krajów Unii Europejskiej. Acordul Schengen nu a mai fost în discuție de multă vreme Chiar dacă acesta nu are o viață îndelungată, însă a ajutat să se transforme relațiile între statele membre. Schengen este un triumf al integrării, însă este și o responsabilitate, în special uh, pentru noile state membre, uh, în raport uh, cu frontierele externe. Au existat o serie de greutăți cu libera circulație a persoanelor din uh, țările uh, aflate la granița cu Polonia și Lituania. Vedem o nouă diviziune, un nouă bariere între țări care au avut și au în continuare relații foarte strânse, relații interfamiliare din motive istorice uh, astfel de relații transfrontaliere serviciile statelor membre, serviciile de viză, sunt răspunzătoare pentru punerea în aplicare a sistemului de control Schengen, însă acest lucru a fost făcut uh, într-o manieră necorespunzătoare. Mulțumesc, domnule Scherzi. Nu cred Skersky. Nu cred că există alte persoane care doresc să își explice votul, așa încât ședința se suspendă. Poftă bună!